agenda. Deci astăzi, pe ordinea de zi, un număr de rezoluții. Sunteți gata? Prima, rezoluția privind uh, persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaijan. Începem amendamentul cu amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Domnul Boghețiu, aveți o moțiune de procedură la această rezoluție? Vă rog. Mulțumesc. Uh, o moțiune de rezoluție. O moțiune de procedură, mă scuzați. Președinția intenționează să transmită uh, salutări democratice scoțienilor care votează pentru libertatea lor uh, acum, independența Scoției. Președinta, bun. Următorul vot, amendamentul 2 prin ridicarea mâinii. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm asupra rezoluției în asamblei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Următorul punct pe ordinea de zi este rezoluția privind uh, Burundi, uh, în special uh, cazul lui Pierre Claver Mombimpa. Au fost uh, uh, propuse șapte uh, propuneri de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. Următoarea rezoluție. Încălcări ale drepturilor omului uh, în Bangladesh. Uh, o uh, propunere de rezoluție comună a șase grupuri. Votăm la uh, alineatul 2 uh, pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptată. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot asupra rezoluției în ansamblul său, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. The next resolution is the situation in urmează situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia. Avem o rezoluție comună uh, propusă de către cinci grupuri. Începem cu amendamentul 4. Avem un amendament oral din partea domnului Austrevicius. Aveți cuvântul, domnule Austrevicius. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, amendamentul este unul mai degrabă lingvistic. În loc să spunem can be, poate fi, uh, propun să includem should be, ar trebui să fie, iar propoziția ar fi, subliniază cu putere că ar trebui să existe o soluție politică a acestui conflict. Doamna președinte, se opune cineva acestui amendament? Se pare că nu este cazul. Atunci îl supunem la vot. Și amendamentul 4. Trebuia să fiți mai rapid, spune doamna președinte. Să vedem dacă sunt 40 uh, de persoane care se ridică. Se pare că nu. Supun la vot amendamentul 4, cum a fost modificat or, uh, oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la aliniatul 2, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 are un amendament oral din partea domnului Fleckenstein. Aveți cuvântul, domnule Fleckenstein. Doamnă președinte, după ce am discutat și cu celelalte grupuri, vă rugăm ca la sfârșitul aliniatului 10 să se adauge, să se uh, înlocuiască on the ground cu in Ukraine, la fața locului cu în Ucraina. Există cineva care se opune? Întreabă doamna, propoz- doamna președinte. Nu, atunci supun la vot acest amendament cu amendamentul oral. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Este vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 2 la alineatul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la aliniatul 28, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Nu sunt sigură, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă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 Iar acum votăm rezoluția în totalitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarea rezoluție pe ordinea de zi este răspunsul Uniunii Europene la izbucnirea epidemiei de Ebola. Avem mm, o rezoluție comună depusă de cinci grupuri. Înainte de a vota rezoluția în totalitatea ei. Doamna van der Stoch uh, are un punct referitor la procedură. Da, o observație se referă la această rezoluție. Am primit-o ieri seară la ora 8, 27 de pagini în engleză, pentru cei care nu vorbesc engleză. Da, deci 27 de pagini în engleză, ieri la 8 seara și astăzi votăm. Nu este un mod în care putem lucra în acest Parlament. Mulțumesc! Am luat notă, însă a avut de-a face cu uh, termenul pentru grupuri. Bun. Votul referitor la întreaga rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la rezoluția privind situația din Irak și Siria și ofensiva ISIS, inclusiv persecutarea minorități, minorităților. Votăm uh, o rezoluție comună depusă de cinci grupuri. Începem cu amendamentul 3 prin ridicare de mâini. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Alinatul 9, vot pe părți, partea 1, cine pentru, cine împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Aliniatul 10, la fel vot pe părți, partea 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Al, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm rezoluția în întregimea ei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Trecem la rezoluția privind situația din Libia. Este o propunere comună de rezoluție de, depusă de grupurile politice. Începem cu amendamentul 3 prin ridicare de mâini pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul capa, vot pe părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri? Adoptat. Amendamentul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Și acum rezoluția în întregimea ei pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem acum la rezoluția privind relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul Uniunii Europene. Domnul Lambdors, o chestiune de procedură. Am o întrebare adresată dumneavoastră, doamnă vicepreședinte. De ce votăm întâi rezoluția unui singur grup uh, politic dacă există un proiect comun, PPE, uh, ECR, ALDE? Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare. Vrem voturi cu apel Uh, vrem ca voturile cu apel nominal să fie uh, restricționate numai la voturile importante. La această moțiune, fiecare vot este cu apel nominal. Puteți să ne explicați de ce? Mulțumesc. Mr. Lambsdorff, it's no... Domnule Lambsdorff, am luat notă de cele spuse de dumneavoastră, dar știu că știți uh, răspunsul. Aceste rezoluții sunt votate în ordine numerică și prima este aceasta, iar votul prin apel nominal uh, Uh, este tot o chestiune de procedură, deci să trecem mai departe. Prima a venit de la grupul GUE, avem o serie de voturi prin apel nominal, așa că vă invit să începeți să votați. Alineatul 1, vot prin, uh, vot prin apel nominal, deschidem votul, s-a închis votul. Respins. Alineatul 3, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Alineatul 4. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 5. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Chestiune de procedură, vă rog. Doamnă președinte, nu putem vota în bloc? Să opune cineva aceste idei? atunci o să le luăm unul câte unul. Alineatul 8, din nou vot prin apel nominal, deschidem votul, votul s-a închis. Respins. Alineatul 10, punctul D, deschidem votul, s-a închis votul. Respins. Aliniatul 10, punctul E, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 10, punctul F, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 10, punctul I, deschidem votul. Să a închis votul. Respins. Doamna Berez, dori să... Doamnă președinte, mă scuzați, poate nu sunt eu suficient de experimentată, dar îmi pun o întrebare. Uh, pe, ce, pe baza cărui articol din regulament trecem la vot în ordinea pe care ați menționat-o astăzi dumneavoastră. De obicei, mi se pare mie, dar iar poate că uh, nu știu bine și vreau să-mi spuneți acesta, e vorba de o rezoluție de compromis prezentată de mai multe voturi, care ar trebui votată cu prioritate. Mi se spune că este regula 1, 2, 3, aliniatul 4 care spune că o, moți- o moțiune comună trebuie să înlocuiască o rezoluție prezentată anterior. Acesta este răspunsul. Trecem acum la aliniatul 10, punctul K Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul M. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Considerentul E. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Considerantul F. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. Considerentul G. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Considerentul I, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Și acum votăm rezoluția în întregimea ei, tot prin vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Respinsă. Trecem la moțiunea pentru rezoluție prezentată de Verzi prin ridicare de mâini. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Moțiunea pentru rezoluție a fost absolut evident că e respinsă. Moțiune pentru rezoluție prezentată de grupul EFDD, ridicare de mâini, cine e pentru, cine e împotrivă, respinsă. Și acum ajungem la moțiunea comună pentru rezoluție prezentată de patru grupuri și începem cu amendamentul 5. Din nou vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 6, ridicare de mâini. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Vot nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 9, prin ridicare de mâini, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1, ridicare de mâini pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10, vot electronic, deschidem votul. Dacă se opune cineva la această idee, nu accept. Deci, amendamentul 10, vot electronic, deschidem votul, închidem votul. Respins. Amendamentul 11, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 12, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 13. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 14. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 15. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 16. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 17. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 2, prin ridicare de mâini, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, vot electronic, deschidem votul, închidem votul. Respins. Amendamentul 4, prin ridicare de mâini, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm toată rezoluția, vot electronic, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Și trecem la rezoluția privind regulamentul delegat al Comisiei privind uh, accesul uh, la Fiji. Este vot prin apel nominal, deci deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem la explicația voturilor. În două minute începem explicația voturilor.